So if I can call the meeting uh, to order, uh, I will be chairing uh, today. Aș dori să încep. Am să prezidez reuniunea de astăzi pentru că președinta noastră e ocupată cu trilogul uh, Telecom în această după-amiază și deci o să am eu onoarea de a prezida reuniunea noastră. Începând cu ordinea de zi, în legătură cu punctul 7, am fost rugat să amânăm acest punct. Vă rog să-mi spuneți dacă sunteți de acord. E vorba de punctul 7, către reglementări privind piața unică îmbunătățite. Grupul ECR și celelalte grupuri au fost de acord. Dacă sunt acceptați, atunci vom amâna acest punct. Deci scoatem punctul 7 de pe ordinea de zi. We have our în afară de asta nu mai sunt schimbări, deci vă rog să confirmați adoptarea ordinii de zi. Am adoptat ordinea de zi și trecem mai departe la comunicări. Aș dori să-i salut pe cei care urmăresc pe internet prin web streaming reuniunea noastră, care este transmisă live. Noi suntem uh, chiar uh, comisia responsabilă de piața unică digitală. E grozav că și noi suntem uh, la puși la punct cu tehnologia. Și de asemenea, prin aplicația e-meeting, toți membrii IMCO, asistenții lor și um, de asemenea funcționarii de la grupurile politice pot să urmărească uh, reuniunea și să aibă acces la documente. Haideți să trecem la aprobarea procesului verbal din 4 iunie. Dacă aveți obiecții, vă rugăm să ni le comunicați. Văd că nu sunt obiecții. Așadar, am să consider că procesul verbal este adoptat. Trecem acum la ultimele informații privind triloguri și evenimente și chiar primul, primul punct ține de grupul de lucru la care particip chiar eu, grupul de lucru privind drepturile de proprietate intelectuală și reforma drepturilor de autor. Am avut o întâlnire pe 23 iunie, am discutat despre sectorul audiovizual, Am uh, asistat la prezentări făcute de autori, de artiști, am discutat cu reprezentanții ai consumatorilor, uh, cu oameni din mediul universitar și am primit foarte multe puncte de vedere, ceea ce ne arată cât de complex este acest subiect. În fiecare sector, în parte, situația este foarte complexă și eu am învățat foarte multe despre finanțarea industriei filmului, am învățat, am învățat mai multe despre autori și despre cei care scriu uh, pentru filme și de asemenea am aflat că problemele transfrontaliere mai, mai trebuie să fie rezolvate și din perspectivă universitară sunt foarte multe mm, puncte de vedere uh, interesante, sunt multe divergențe aici, deci cred că trebuie să încercăm să vedem ce mai putem face. Poate colega noastră de la Comisia Jurii ne poate ajuta să organizăm încă ceva, pentru că în ianuarie anul viitor cred că vom discuta, vom avea acest subiect pe ordinea de zi, reforma copyright-ului și încă mi se pare că se trage de timp și cred că e mai bine dintr-un punct de vedere să discutăm în liniște decât să ne grăbim cu propunerea, dar uh, în uh, ianuarie, în orice caz, uh, propunerea legislativă privind copyright-ul va fi prezentată. Joi dimineața vom avea următoarea reuniune a grupului de lucru. Eu nu voi putea să fiu prezentă. Sper ca colegii care sunt supleanți să meargă. Cred că este foarte important ca um, comisia noastră să fie reprezentată și să fie activă pentru că putem juca un rol important în legătură cu această reformă. Aveți comentarii sau, Julia, vrei să adaugi ceva? Just to add, perhaps. Da, aș vrea să adaug că reuniunea de joi dimineață va ține de uh, subiectul panorama, panorama eu va trebui să plec mai repede ca reprezentantă um, a verzilor la Comisia Jurii. Ar fi important dacă ar putea să meargă altcineva. În ceea ce privește calendarul, poate că reprezentanții Comisiei ne spun mai multe? Nu știu dacă cineva este prezent. Cred că oricum ar fi bine ca Comisia să ne spună mai multe. Știu că avem supleanți de la fiecare grup politic. Uh, Dan, care este aici, a fost supleant uh, și uh, alte dăți, cred că și alți colegi au mers, dar fiindcă subiectul panorama este atât de important, merită să meargă cineva joi dimineața. Eu, din păcate, nu pot să fiu acolo pentru că am o reuniune la Glasgow. Inițial, reuniunea aceasta trebuia să aibă loc miercuri și apoi a fost mutată joi și eu deja am luasem un alt angajament pentru joi. Dacă sunteți de acord, haideți să trecem mai departe. Următorul punct se referă la un alt grup de lucru și cred că colega noastră ne va da mai multe informații după voturi, pentru că nu uh, este prezentă aici. Apoi mai avem un grup de lucru privind focile. Cine este aici? Domnul Schwab? Vă dau cuvântul? Thank you so much. Mulțumesc, doamnă președinte. Trebuie să vă spun că domnul Bușoi, colegul nostru care se ocupă de acest dosar, nu a putut veni astăzi și m-a rugat pe mine să vă dau mai multe informații uh, despre uh, trilogul de uh, joia trecută. Colegul nostru voia să ne spună că la ultimul trilog de joia trecută, negocierile au fost deja încheiate, dosarul este scurt și deci împreună cu colegii raportori din umbră a reușit să încheie negocierile chiar de la prima reuniune. Colegul nostru are încredere că vom afla vești bune de la Consiliu după reuniunea Coreperului de miercurea aceasta, fiind vorba doar de o transpunere a unei hotărâri OMC pe care Uniunea Europeană trebuie să o preia. Acordul subliniază că se renunță la celelalte excepții și se păstrează excepția inuită. Textul nou va conține un nou set de criterii referitoare la produsele din focă, uh, rezultate în urma vânătorii, care pot fi folosite în comunitățile tradiționale pentru alimentație și pentru o desfășurare a traiului cotidian într-un mod durabil. După cum vă amintiți, și în 2008 am mai discutat în Parlament și problema nu este atât de mult uh, Uh, viața acestor populații inuite, ci uh, punerea pe piață a produselor uh, obținute din vânătoare. Deci hotărârea va fi probabil confirmată mâine de Consiliu și sper că va fi posibil un acord și sper să fie așa, pentru că așa am și votat la comisia noastră acum câteva săptămâni. Mulțumesc! Mulțumesc, Andreas! Mai dorește cineva să comenteze? Pe tema focilor, cred că a fost o treabă foarte bună. Domnul Bușoi a obținut un acord și deci textul va ajunge la Coreper uh, în curând și uh, sperăm să se voteze la noi la reuniunea noastră din iulie. Deci a fost chiar o procedură foarte rapidă. Și cred că e important să obținem un acord rapid pentru că calendarul nostru cu MC-ul e foarte strict. Dacă nu mai dorește nimeni să ia cuvântul în legătură, în legătură cu focile, cred că ar fi bine să facem o pauză până la 4 fără sfert, când va avea loc uh, votul, pentru că nu putem vota acum, colegii noștri știu că trebuie să vină la 4 fără un sfert. Deci, uh, facem o scurtă pauză și ne revedem la 4 fără un sfert. Can we sort of start? Bear with me, colleagues. We're right in the middle of what might be the final trialogue on the telecom. Dar colegi, vreau să mă scuzați, suntem practic pe red, pe ultima sută de metri a trialogului privind telecomunicațiile. În ceea ce privește roamingul, am fost de acord, însă în ceea ce privește neutralitatea internetului, nu suntem de acord. Deci Începem voturile, însă va trebui să plec, să plec. Credeți că suntem suficienți de mulți pentru a începe să votăm? Bine, atunci. Voi încerca să votăm foarte rapid. Îi mulțumesc lui Catrin și toți cei care m-au înlocuit în această dimineață. Votăm acum reducerea emisiilor de poluanți provenind de la vehicule rutiere și începem cu amendamentul 41 pentru, împotrivă, abțineri. Se respinge amendamentul 5 pentru, împotrivă, abțineri. Se adoptă 42 și 43 sunt caduci. Pentru, împotrivă, se adoptă amendamentul 6 pentru, împotrivă, abțineri. Se adoptă. Compromisul 1 pentru, împotrivă, abțineri. Se adoptă. Amendamentul 45 pentru, împotrivă, abțineri. Se adoptă cu amendament oral 46 pentru, împotrivă, abțineri. Respins 47 cu amendament oral pentru, împotrivă, abțineri. Se adoptă 48 pentru, împotrivă, abțineri. Respins 49 pentru, împotrivă, abțineri. Respins 50 pentru, împotrivă 50 de caduc. 51 pentru, împotriva, abțineri. Respins 52 pentru, împotriva. 52 pentru, împotrivă, abțineri. Respins 53 pentru, pentru, împotrivă, abțineri, 53 și 54 sunt identice, le putem vota împreună. Amendamentul 7 pentru, împotrivă, abțineri. Se adoptă 55 pentru, împotrivă, abțineri. Respins 56 pentru, împotrivă, abțineri. Verificăm electronic amendamentul 56. and you're against. Okay? So 12 against. 12 voturi împotrivă, 6 pentru, respins. Amendamentul următor este compromisul 2 pentru, împotrivă, abțineri. Se adoptă amendamentul 58 pentru, împotrivă, abțineri. Se adoptă 59 pentru, împotrivă, abțineri. Respins. Amendamentul 8 pentru, împotrivă, abțineri. Se adoptă amendamentul 9 pentru împotrivă, abțineri. Se adoptă amendamentul 10 pentru împotrivă, abțineri. Se adoptă 60 și 61 pentru împotrivă abțineri. Putem verifica electronic cele două amendamente, vă rog. 60 și 61. The same majority. Aceeași majoritate. 12 la 7. Respins. 62 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 63 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 64 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 65 pentru, împotrivă, abțineri, respins. Amendamentul 11 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 66 pentru, împotrivă, abțineri, 66. Nici n-am ajuns la vot. 67. 68-69 împreună pentru, împotrivă, abțineri. Respinse 70-71 pentru, împotriva, abțineri. Respinse. Amendamentul 12 caduc, 72 la fel, 73, 74, 13 pentru, împotriva abțineri se adoptă, 75 e caduc. Acum ajungem 75 e caduc. Acum trecem la amendamentul 20. Cine e pentru amendamentul 20? Pagina 8, sus, pe pagina 8, amendamentul 8. Pentru, împotrivă, abțineri, abțineri, respins. 21, 22, 23 și 26 și 29 au fost retrase. Votăm amendament, poate că nu e pe lista dumneavoastră, sunt toate amendamentele doamnei Grapini care au fost retrase. Deci amendamentele doamnei Maria Grapini au fost retrase. 24 pentru, împotrivă, abțineri. Să adoptă să mai bine verificăm. Trecem cu un vot. 25 pentru, împotriva abțineri se adoptă, 26 aduc 27 pentru împotriva abțineri se adoptă, nu se spune la vot. Vreți să verificăm 27 electronic? Respins. Nu. Încă un vot pentru. Se adoptă. Acum suntem la 32. Pentru împotriva abțineri se adoptă. Mă scuzați, e cadou 33 pentru împotriva abțineri respins. Amendamentul 2 pentru împotriva abțineri verificăm prin vot electronic. Se adoptă. Amendamentul 34 retras, 35 și 36 pentru, împotriva, abțineri, respinse. Amendamentul 37 pentru, împotriva, abțineri. Respins 38 pentru, împotriva, abțineri. Respins 39, nu-l votăm. Amendamentul 4. Și acum votul final. Vot cu apel nominal. Douăzeci de voturi pentru, nouă împotrivă, o abținere. Felicitări, doamnei raportor, vă mulțumesc.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 o așteptăm pe raportarea care se ocupă de bugete. Ah, Andreas, o vei locui tu? Perfect, minunat! Trebuia să vorbim și despre robotică, însă colegul nostru nu a reușit să vină, deci s-ar putea să discutăm după bugete și despre această temă, însă acum îi dau cuvântul lui Andreas în legătură cu raportul privind bugetul pe 2016. Mulțumesc, doamnă președinte. Ar trebui să fim atenți să respectăm ordinea diverselor puncte de discuție cât mai coerent pentru ca și cei care ne urmăresc din afară să poată să o facă. Dar poate că discutăm acest lucru și la o ședință a coordonatorilor. Doamna Galpelci n-a putut să ajungă la timp pentru că avionul a plecat cu întârziere, de aceea m-a rugat să vorbesc în legătură cu proiectul domniei sale pentru bugetul pe anul 2016. Și voi face acest lucru în engleză, pentru că am primit documentul în engleză. Uh, Doamna raportoare mi-a spus că au ajuns la etapa a doua în ceea ce privește procedura bugetară pe 2016. Are plăcerea de a prezenta un al doilea proiect astăzi um, pentru a evalua amendamentele. Știm care sunt cifrele comisiei și în funcție de acestea ne facem proiectul de aviz. Punctul de pornire nu prezintă probleme în ceea ce privește majoritatea liniilor referitoare la IMCO. S-au înregistrat și crește, ceea ce e un lucru foarte bun pentru noi drept comisie. Prioritățile cheie nu s-au schimbat. Piața unică e în continuare o prioritate și chiar o prioritate esențială în ceea ce privește promovarea creșterii economice pe întreg teritoriul Uniunii Europene. De aceea grupul meu în continuare susține faptul că trebuie să ne concentrăm foarte mult asupra guvernației pieței interne drept uh, vehicul de creștere. Să în același timp să nu uităm uh, cât de importantă este protecția consumatorilor. E nevoie de un buget suficient pentru a crește încrederea consumatorilor într-o piață mai transparentă. Comisia a publicat niște cifre acceptabile în această privință. Doamna Golpes crede că e nevoie de un buget echilibrat pentru a înlezni funcționarea Uniunii Vamale și pentru a combate frauda. În buget au crescut mult linile bugetare din acest domeniu și salută acest lucru și își dorește ca aceste cifre să rămână ridicate. Însă ar trebui de asemenea să ne îndreptăm adesea asupra unor chestiuni importante, cum ar fi măsurile preexistente ceea ce privește forul pieței unice. Raportarea noastră crede că în această privință vom fi uniți, deoarece cu toții recunoaștem faptul că trebuie finanțat în continuare forumul anual al pieței unice, organizat de Parlamente, de Comisia Europeană cu prezența Consiliului. E clar însă că partea organizațională îi revine Comisiei. Raportarea subliniază importanța acestui for printre propuneri, deci un for care aduce la altă cetățeni, participanți, companii, organizații ale consumatorilor, guverne și reprezentanții a instituțiilor europene pentru a elabora un angajament comun pentru transpunerea și implementarea legislației uh, cu privire la piața unică. Doamna raportor ne reamintește de asemenea că e ultimul an de acțiuni pregătitoare, de aceea ar trebui lansate noi propuneri legislative de către Comisie pentru a asigura menținerea acestui eveniment atât de important pentru piața unică. În ultimul rând, doamna raportoare vrea să se refere și la proiectele pilot. Comisia noastră a făcut o recomandare privind uh, finanțarea unui nou proiect pilot privind uh, uh, consumatorii și autonomizarea acestora întreprinderilor și consumatorilor urma să înțeleagă mult mai bine ce se întâmplă pe piața comună în urma unei astfel de uh, proiect pilet. Trebuie să analizăm îndeaproape această idee, dar fiindcă avem puține informații în legătură cu stadiul proiectului, raportarea sugerează să invităm reprezentanții comisiei aici care să ne prezinte starea de fapt și, în ultimul rând, în urma unor din umbră și avizului acestora, doamna Golpez îi cere domnului Schreiber de la comisie informații în legătură cu proiectul pilot um, în lumina uh, avizului menționat. Sunt niște informații importante pentru noi. Iată de deci, ce m-a rugat să vă transmit uh, colega noastră și acum, bineînțeles, în numele dumnea ei, voi asculta cu plăcere părerea celorlalți colegi raportori din umbră. Mulțumesc. Acum, raportorii din umbră. Din partea socialiștilor nu văd. Evelyn are cuvântul. Mulțumesc, îmi cer scuze, numele Mariei Grapini nu poate să participe în săptămâna asta la întâlnirile de la Bruxelles datorită unor obligații pe care le are acasă. De aceea m-a rugat să îi țin locul și ne transmite că este foarte recunoscătoare pentru că a colaborat foarte bine cu raportoarea, doamna Galpelți, care este o persoană foarte deschisă. Propunerea făcută de doamna Galpelz este o bază foarte bună și în același timp o propunere foarte completă baza căreia se poate lucra foarte bine și colegul Schwab de altfel a menționat, menționat câteva domenii. Doamna Grapini dorește să insiste asupra uh, liniei bugetare care se referă la un nou proiect uh, pilot. Este vorba despre uh, informațiile care trebuie să poată fi disponibile în piața internă comună. Este vorba despre pregătirea și la nivelul IMM-urilor legate de drepturile consumatorilor. Și deci este vorba de e-commerce și de alte posibilități de utilizare a internetului de către consumatori și de către IMM-uri. Doamna Grapini consideră de asemenea că propunerea de aviz este foarte completă, va face doar câteva mici observații uh, care însă nu vor schimba conținutul propunerii doamnei Galpelț. Vor fi, practic, doar niște precizări. Per total, grupul SID este foarte mulțumit de această propunere. Mulțumesc, Evelyn. Din partea ECR. Domnul Dan Dalton. Tocmai am reușit să mă întorc la timp. Eu totuși am ceva ce nu înțeleg. Noi, grupul nostru, mai ales delegația mea, avem uh, o părere în ceea ce privește proiectele pilote. Deci nu vrem să se cheltuiască banii din nou, fără să se reducă deci, din altă parte. Presupun că propunerea raportoarei e corectă. ei încearcă să sprijine într-adevăr economia reală, IMM-urile, să uh, creeze locuri de muncă în sectorul privat. Sunt de acord cu așa fel de idei și cu siguranță sunt în asentimentul celor majoritare aici că ar trebui să fie mai mulți bani pentru piața internă. Mă gândesc, de exemplu, la punerea în aplicare a regulilor. Însă pentru asta trebuie să economisim în alte domenii bugetare și, din păcate, la acest buget nu putem să o facem. Fiecare comisie își apără propriul domeniu. Însă, ce vreau să spun încă o dată e că sprijinim acest aviz am colaborat foarte constructiv și cu siguranță vom veni și cu alte idei. Însă în alte domenii bugetare cred că ar trebui să încercăm să economisim bani și să avem astfel mai mulți bani disponibili pentru piața internă. Acum, Dita Razacova de la ALDE. Mulțumesc, doamnă președinte. Voi repeta ceea ce am spus și luna trecută. Sunt foarte mulțumită de acest de uh, acest aviz și uh, voi încerca la rândul meu să introduc câteva amendamente. În ce privește pilotul proiect, grupul nostru îl va susține și uh, în timpul negocierilor bugetare am făcut deja acest lucru pe marginea acestui pachet. Mulțumesc, Dita. Nu știu dacă din partea verzilor, de la GUE, de la FDD dorește cineva să intervină. Deci, da, Roza, te rog. Mulțumesc foarte mult. Nu doar din perspectiva raportorilor din umbră, colaborarea cu doamna Galpelz a fost foarte bună. În general, colaborăm foarte bine. Două chestiuni mă interesează în mod deosebit. Sunt foarte recunoscătoare că uh, vor exista uh, bani pentru ODR, pentru că Trebuie să uh, putem opera cu acest instrument, și din acest punct de vedere trebuie să fim atenți. Dar mă bucur și că este prevăzut uh, forumul pieței unice și vă încurajez uh, pe dumneavoastră toți să vă implicați în pregătiri din timp, pentru că, sigur, trebuie să ne concentrăm și pe piața unică digitală, Iar în ce privește calificarea, pregătirea profesională, cred că este vorba de punctul 7. Acest forum dedicat pieței unice va exercita și el o presiune și evenimentul în sine va furniza informații. Este un eveniment de promovare um, a pieței unice și de schimb de informații. Și încă un aspect pe care doresc să-l menționez. În momentul în care vom înainta amendamente, poate că merită să propunem uh, să finanțăm, uh, finanțăm mai bine uh, informațiile, promovarea pieței unice, pentru că uh, acest lucru nu s-a făcut suficient. Uh, avem o prevedere pentru Solvit, dar uh, avem foarte puțin bani prevăzuți pentru promovarea proiectului Solvit. Deci trebuie să facem și o promovare corespunzătoare și cred că este o ocazie să atragem atenția asupra acestei necesități. Mulțumesc, Roza. Mai dorește cineva să intervină? Nu văd vreo altă înscriere la cuvânt, poate din partea comisiei. Dacă doriți să interveniți, nu, a, să dăm cuvântul comisiei și după aceea îi dăm uh, posibilitatea raportoarei să ia loc în sală până atunci. Mulțumesc, doamna președintă. Uh, uh, și colega mea întârzie. Cred că sunt în situația de a vă putea face fericiți. Pentru că Vom încerca să integrăm forumul pentru piața unică cu ă, săptămâna dedicată IMM-urilor. Și în felul acesta schimbul de informații va putea să fie stimulat și poate vom găsi sinergii pe care să le valorificăm, inclusiv din punct de vedere bugetar, mă refer la posibile sinergii. Și poate că vom putea lua uh, lua decizii. Deocamdată nu considerăm că este nevoie de o nouă bază legală, pentru că în baza uh, dispozițiilor în vigoare credem că uh, și forumul pieței unice va putea să continue să existe așa cum este prevăzut. Iar în ce privește uh, fuziunea între Direcția Generală Piață și Direcția Generală Enterprise, credem că uh, vor putea să existe sinergii care să fie și în folosul forumului pentru piața unică. Mulțumesc și pot să îi dau cuvântul acum și raportoarei. Mulțumesc, doamnă președinte. Îmi cer scuze că am întârziat, dar cursa a plecat cu o întârziere de peste o oră și voi dori să mulțumesc tuturor raportorilor din umbră care m-au ajutat în activitatea mea în elaborarea acestei propuneri de aviz. Cred că a fost o foarte bună colaborare și a fost un foarte bun exercițiu a, să putem să ne spunem opiniile. Iar în ce privește anunțul Comisiei că măsurile referitoare la forumul pieței unice nu vor continua ca până acum, va trebui să vedem cum vor putea să se integreze aceste proiecte cu măsurile pentru IMM-uri. Este foarte interesant demersul, dar trebuie să uh, avem în vedere totuși prioritățile din punctul nostru de vedere, pentru că ambele măsuri sunt importante. Deci uh, este probleme, este vorba despre problemele IMM-urilor, dar și de uh, așteptările consumatorilor și cred că uh, forumul pentru piața unică uh, va, ne va ajuta până la urmă să stabilim echilibrul necesar, să monitorizăm din acest punct de vedere evoluția lucrurilor ca să nu pierdem nimic din măsurile pe care intenționam să le aplicăm într-un într-o nouă propunere legislativă. Îmi cer scuze pentru întârziere și vă mulțumesc pentru ajutor. Dorește din nou Comisia să intervină? Mulțumesc, doamna președintă. Uh, nu știu dacă nu cumva am fost greșit Înțeles, forumul pentru piața unică va continua să existe, dar din punct de vedere al conținutului și din punct de vedere financiar încercăm să găsim sinergii cu politicile pentru IMM-uri nu fiecare dintre manifestările din Forumul pentru Piața Unică sunt legate cu, de um, problemele specifice ale IMM-urilor. Din acest punct de vedere, raportoarea are uh, aspecte. dreptate. Noi încercăm, prin valorificarea unor sinergii, să promovăm ambele domenii, deci nu există nicio intenție ca forumul pieței unice să dispară. Asta doar ca să nu existe ă, până la urmă neînțelegeri. Mulțumesc foarte mult pentru această clarificare, doamna Gephardt, vă rog. Dați-mi voie să fac și eu o observație. Mulțumesc pentru clarificările din partea Comisiei Europene. Sunt importante. Doresc să amintesc că această idee pentru forumul pieței unice um, a fost um, o inițiativă a Parlamentului European și um, este menționată și în raportul colegei mele Dun Unton. Deci, dragă Ronza, îți mulțumesc pentru această idee excepțională, dar acum ă, și în timpul pregătirii tirilor, cred că Parlamentul European ar trebui să se implice, să nu uh, avem doar posibilitatea ca în momentul în care procesul a fost finalizat să trimitem o persoană sau două persoane care să ne reprezinte. Deci nu și dori să putem să ne implicăm de la început și cred că și Roza este de acord cu mine. I, I see would the commission like Mr. Shep, would you want to come in since you've just arrived? I know that Doamna Shep, tocmai ați ajuns. Uh, noi am devansat puțin această discuție, dar dacă doriți să interveniți no, îmi cer scuze, dar, <laughs> dar dacă uh, ai o mobilitate redusă, este foarte dificil să ajungi la timp. Doamna dar înțelegem uh, perfect, nu e nicio problemă legată de această întârziere. Ce înțeleg că a avut loc deja un schimb de vederi în legătură cu această linie bugetară dedicată acestei problematici și noi vom analiza toate opțiunile, dar uh, există și o nouă situație. Um, um, Digi Market și Digi Enterprise acum s-au unit și poate vom putea folosi și noi modalități pentru a crea o bază permanentă pentru forumul pieței unice. Cred că acesta este mesajul pe care doreați să-l auziți și este foarte important și pentru mine pentru că noi am avut până acum rezultate foarte bune și în momentul în care am intrat în sală am înțeles că și doamna Gephardt a spus că Parlamentul dorește să se implice în Uh, pregătirile pentru acest forum și uh, bineînțeles că putem avea un schimb de vederi cu reprezentanții diverselor grupuri politice din Parlamentul European. Salut această disponibilitate și vom avea câteva workshop-uri pe această temă sub președinția neerlandeză anul viitor. și sigur că uh, toți cei care sunt interesați de acest subiect vor putea să se implice. Bun. Noi susținem uh, într-adevăr acest uh, forum al pieței unice și dumneavoastră ne-ați asigurat că vor exista noi oportunități de valorificare a unor sinergii. Mai dorește cineva să intervină? Nu. Deci, deci Termenul limită 14 iulie la prânz, după aceea vom analiza amendamentele pe 3 septembrie, votul la IMCO uh, pe 3 uh, septembrie. Și cred că putem încheia discuțiile pe marginea acestui subiect și în felul acesta, dacă nu există și intervenții la punctul diverse, Următoarea întâlnire va fi pe 15 iulie la ora 9. Vă mulțumesc pentru participare.